Cele șase moțiuni, propunere de rezoluție cu privire la expulzările forțate din Zimbabwe, avem o propunere comună de rezoluție. Supun întreaga rezoluție la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul punct. Votul cu privire la șapte propuneri de rezoluție cu privire la situația din Cambodgia, în special cazul lui Sam Rainsey. Iarăși avem o propunere comună de rezoluție pe care o supun la vot în integralitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și aceasta. Și, în fine, cu privire la Caucazul de Nord, avem șase propuneri de rezoluție cu privire la situația drepturilor omului și în Caucazul de Nord și urmărirea penală în cazul lui Oleg Orlov. Avem și aici o propunere comună de rezoluție, însă cred că avem și amendamente orale. Așa este, domnule Posalt? Vă rog. Domnule președinte, colegul eh, Landsbergis, care cunoaște cel mai bine această zonă, a lăsat aici câteva amendamente orale foarte scurte care vor duce la sporirea clarității textului. Vă rog să, să le sprijiniți. Eu vi le voi prezenta. La punctul 3, dorim după recognizes Russia's right to fight real terrorism, deci vrem să adăugăm cuvântul real, și să precizăm lucrul acesta, să accentuăm lucrul acesta, pentru că adeseori uh, terorismul este o fațadă. La cinci dorim să adăugăm stresses that the lasting impunity in Cecenia, Cecenia, vrem să adăugăm acolo cuvântul lasting și la 15 dorim să adăugăm expresses its rejection of the intimidating surge of human surge of human rights.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 Comisia Jurii, conform articolului 3, alineantele 3 și 4 din regulament,